Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous ouvrons la séance et sans trop perdre de temps compte tenu des... Dragi colegi, trebuie să începem reuniunea și având în vedere obligațiile pe care le avem, abordăm punctul 1 de pe ordinea de zi, care este de fapt punctul 31. Doamna Evelyn Gephardt are cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Noul program digital Europa Digitală. Este un element important pentru Uniunea Europeană, pentru economia europeană în general și pentru administrația publică. Acest program necesită o finanțare astfel încât în diferite domenii ale infrastructurii digitale UE să ajungă să avanseze. Obiectivele se referă la inteligență artificială, securitate cibernetică, dobândirea de competențe digitale avansate și introducerea de soluții interoperabile în domeniul de interes public. În total, la nivelul comisiei au fost înaintate 132 de amendamente față de propunerea Comisiei Europene. Aceste amendamente oglindesc în mare majoritate abordarea pozitivă față de programul Europa Digitală. O abordare pe care o împărtășesc. În calitate de raportoare, este un semn că putem avea încredere în uh, <clears throat> agrearea unor compromisuri bune și de aceea am să pregătesc uh, amendamente de compromis. În primul rând, la articolul 3, o precizare și extindere a obiectivelor de program general. În al doilea rând, o explicitare a um, obiectivelor în ceea ce privește calculul de la articolul 4 la articolul 5 vis-a-vis -vis de inteligența artificială. Voi propune ca amendamentele introduse vis-a-vis -vis de etica programului pe care le salut să fie incluse în articolul 5, pentru că eu consider că în special promovarea uh, inteligenței artificiale trebuie să se supună unor reguli de etică. Apoi, altă propunere de compromis pentru precizarea obiectivelor securității cibernetice la articolul 6 și altă propunere pentru extinderea cercului de persoane care ar urma să dobândească competențe în cadrul programului în conformitate cu articolul 7. În fine, un amendament de compromis pentru stabilirea detaliată a misiunii sarcinilor și a cadrului juridic pentru inovarea digitală la articolul 16. Am luat la cunoștință cu plăcere <clears throat> faptul că au fost doar amendamente puține pentru limitarea sau excluderea unor state terțe, de pildă a unor state candidate. Sunt sceptic în ceea ce privește excluderea unor astfel de state terțe un pas a cărui efecte nu le putem anticipa și care ar face să îngreuneze colaborarea noastră cu aceste țări în mod inutil. Europa, tocmai în domeniul securității cibernetice, ar trebui să aibă un interes primordial ca țările cu care cooperăm strâns să folosească soluții interoperabile și sigure pentru că o soluție protecționistă ar contracara exportul de soluții europene sigure. Aștept cu interes colaborarea cu colegii, dar, cum vă spuneam, sunt încrezătoare pentru că cererile de amendamente, cu excepția câtorva amendamente cu tentă naționalistă, merg uh, cam în aceeași direcție și putem, cred eu, realiza o treabă bună în acest sens. Uh, y de t care des collègues Mulțumesc. Uh, cine dorește să intervină? Văd că nu se înscrie nimeni la cuvânt, nici comisia. Ba da, comisia. Thank you, Mr. Chair. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, mulțumim raportoarei pentru munca depusă și pentru conținutul amendamentelor. La o primă lectură vă putem spune că susținem argumentele dumneavoastră. Câteva cuvinte poate pentru viitoare discuții. Dat fiind că avem un buget limitat și spun limitat pentru că dacă e să comparăm ce am propus în acest program și ce cheltuie Europa în total în ceea ce privește aceste capacități esențiale pe inteligența artificială față de restul lumii, vedem că uh, Totuși sunt niște investiții foarte modeste deocamdată și de aceea e important să folosim acești bani în mod eficient pentru a crea capacitățile la care vrem să ajungem cu programul și poate ar trebui să fim atenți la faptul cum se cheltuie banii, de exemplu, abilitățile. Sunt uh, abilități care trebuie consolidate și asta este un lucru important da, acest program nu o să rezolve toate problemele și trebuie să folosim și alte fonduri europene. Avem nevoie de contribuții din partea statelor membre și aici accentul ar trebui să se pună pe construirea de abilități, astfel încât capacitățile să poată fi utilizate eficient. Acest uh, centru al inovațiilor va juca un rol important în disponibilizarea capacităților pentru afaceri și administrație publică. Și asta este important în special în toate țările, sigur, dar mai ales în țările și regiunile care până acum n-au beneficiat așa de mult de pe fondurile acestea europene gestionate direct. Și în ceea ce privește participarea statelor terțe, înțelegem importanța alocată construirea unei autonomii strategice europene. Propunerea Comisiei spune că ar putea să și trebuie să existe posibilitatea ca statele terțe să participe. Sigur că pe baza unor anumitor condiții și acorduri specifice pe care le avem cu statele terțe și cu clauzele de salvgardare pentru securitate. Dar în anumite cazuri s-ar putea să fie benefic pentru UE să permită participarea statelor terțe, pentru că cunoștințele și capacitățile uneori pot să se găsească și în afara UE. Vom coopera, deci, și vom găsea, găsi un bun compromis. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină, deci vă mulțumesc, doamnă Gebhardt. Dacă îmi permiteți să adaug ceva care poate nu se încadrează foarte bine aici în programul digital, dar care este, în opinia mea, foarte important și care vizează competențele de care se tot vorbește. Ieri am asistat la o prezentare din partea unui cercetător în acest domeniu care se plângea de faptul că copiii în școală nu beneficiază de niciun fel de um, școlire în ceea ce privește modul în care ar trebui să se raporteze la mass media. Eu cred că ar trebui să facem ceva în această privință, pentru că suntem în era digitală, dar copiii noștri nu sunt deloc pregătiți uh, pentru a aborda aceste medii. Ce ar trebui să facă să nu se lase amăgiți de tot felul de oferte unde să pice în capcană, care, genera, care să genereze costuri, sau de, să nu se lase duși de nas de știri false, sunt uh, lucruri uh, la care trebuie să ne gândim dacă dorim ca societățile noastre să avanseze în această lume digitală. Sunt lucruri la care ar trebui să ne gândim mai mult. Eu știu că <clears throat> Educația este o competență a statelor membre, că nu avem voie să ne amestecăm aici, dar aș dori să lansez un apel la statele membre uh, pentru a face mai mult în această privință. Uh, vă rog însă să mă scuzați uh, dacă va trebui să plec uh, la 9.30 pentru că în comisia unde sunt titulară la IMCO avem voturi și va trebui să particip. Mulțumesc, stimată doamnă. Trebuie să trecem la punctul următor cu domnul Zamic, n-a sosit încă și o să profit pentru a cere secretariatului să vă comunice deciziile luate la reuniunea coordonatorilor ieri seară către 18.30. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La reuniunea de pe 10 octombrie, coordonatorii au hotărât proiectul de program pentru audierea privind conflictul transfrontalier în familii, dreptul de păstrare a copiilor. Am luat notă de reuniunea interparlamentară privind consolidarea competenței Parlamentului și respectarea drepturilor cetățenilor în implementarea dreptului european. Am cerut, decis să cerem serviciului juridic un aviz uh, cu privire la articolele 53.1, 62 și 114 din tratat privind dreptul de autor pe piața digitală, am hotărât să acceptăm invitația Comisiei PETI de a asista la un schimb de opinii cu mediatorul european pe Selmayr Gate și să organizăm o reuniune extraordinară în următoarea sesiune din octombrie de la Strasburg. Mulțumim pentru informații. Trecem la punctul următor. Dat fiind că domnul Ziefca e aici, încă Zamit, domnul Zamid nu, dar am două mesaje importante de comunicat care o să facă cumva legătura cu comisia noastră. Avem două aniversări astăzi. Unul dintre colegii încă nu e aici, celălalt este o colegă, doamna Delvo, care îi urăm la mulți ani. Știm că e ziua dumneavoastră de naștere. Ce qui est formidable, c'est que tout ça va permettre à monsieur... Și domnul Zerca va putea aborda... Ah, iată că a sosit și domnul Zamit. Dar luați loc, vă rog, aveți cuvântul. Un anniversaire, celui de Madame Delvaux, ça créera... E un rabun la mulți ani, doamnei Delvo, iată că suntem cu toții într-o bine dispuși, așa că numai bine puteți lua cuvântul. Mm. Da, sigur, m-am întâlnit și cu domnul comisar în același timp. Aș vrea să vă raportez că în ultimele săptămâni am avut mai multe reuniuni cu reprezentanți ai platformelor și furnizorilor de afaceri pentru propunerea de regulament. Aș vrea de asemenea să vă spun că am participat la un forum organizat în Malta pe acest subiect Modificările ce le prezint reflectă dorința de echilibru între acești reprezentanți diferiți. Încurajant pentru mine este că atât reprezentanții platformelor cât și ale companiilor salută propunerea de regulament pentru că recunosc că trebuie să creștem încrederea în piața unică prin componenta digitală și să promovăm transparență și echitate. O să mă refer la principalele chestiuni. Mai mulți furnizori de afaceri și-au confirmat preocupările cu privire la ierarhizare, clasificare. Unii dintre acei furnizori chiar mi-au dat dovezi care arată că există platforme ce, în mod evident, dar doar pentru cei care înțeleg, acordă preferință produselor și serviciilor pe care ei le furnizează pe piață sau oferă preferințe companiilor preferate cu care au un acord preferențial. Și de aceea este important să avem transparență cu privire la criteriile pe baza cărora se face această clasificare. Am acceptat argumentul platform, reprezentanților platformei care spun da, nu putem să vă dezvăluim tot algoritmul, pentru că este un secret comercial, de asemenea pentru că le poate oferi un avantaj competitiv și pentru că susțin ei, dacă algoritmii sunt uh, oferiți în totalitate, atunci companiile își pot modifica rezultatele acționând pe anumite criterii ale algoritmului. Deci avem nevoie de criteriile generale de clasificare, dar nu de algoritmi specifici. Amendamentele prezentate încearcă să diferențieze între o tranzacție și lansarea unei tranzacții. Să vă dau și un exemplu, pentru că poate să zicem vreți să cumpărați un nou produs. Eu, de exemplu, mi-aș vrea să-mi iau un televizor, o mașină, un calculator și uh, mă lansez în căutări pe internet pentru diferite produse, dar asta nu înseamnă că am început o tranzacție pentru a cumpăra. Trebuie să finalizez tranzacția ca ea să fie luată în considerare. Pe de altă parte, există o procedură pe baza căreia poți determina că s-a inițiat o tranzacție și când există inițierea tranzacției, trebuie să protejăm platforma. O altă chestiune care a apărut pe durata consultărilor are legătură cu cerința de a oferi mecanisme de compensare și mediere internă. Și cred că în acest sens ar fi bine să acceptăm ideea că s-ar putea să trebuiască să introducem un prag de uh, clicuri, de exemplu, pe lună și dacă o platformă este sub acel nivel, atunci să nu ne impunem povara administrativă de a trebui să furnizeze mecanisme interne. De ce? Pentru că, sigur, marile platforme pot să o facă și micile platforme trebuie în orice caz să aibă o relație comercială directă cu furnizorilor de afaceri și dacă le impunem același nivel de reglementare ca și în cazul marilor platforme, atunci nu facem decât să eliminăm micile platforme și nu asta vrem până la urmă. Sigur că există anumite criterii fundamentale care trebuie să fie aplicabile tuturor și spun asta pentru că sunt platforme care au susținut că uh, Ehm, acest regulament se aplică doar marilor jucători în preambul și am spus că asta ar însemna să mergem prea departe. Apoi au fost prezentări cu privire la chestiunea medierii. Cred că s-ar putea să trebuiască să înțelegem că medierea este un obiectiv dorit, dar nu obligatoriu. Comisia ne-a spus cum să formulăm acest caracter voluntar, dar cred că putem să arătăm și mai clar și putem de asemenea să arătăm că utilizatorul platformei poate folosi uh, procedurile în instanță, indiferent că există sau nu mediere. Astea ar fi principalele aspecte la care vreau să mă refer. Îi mulțumesc Dorei Bardo și lui Magnus Nordansvok pentru ajutor am avut o discuție foarte utilă chiar ieri seară și mi-au fost foarte de ajutor în acest sens și sigur aș vrea să mai subliniez că termenul limită pentru amendamente este 24 octombrie la finele zilei. Mulțumesc, domnule. Doamna Reda solicita să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, dar va trebui să plec imediat după intervenție să votez în altă comisie. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz excepțional. Cred că stabilește un echilibru corect între platforme și companii și are și o plus valoare pentru consumatorii care folosesc aceste platforme și companii. Pe chestiunile specifice înțeleg logica de a diferenția dintre inițierea unei tranzacții și finalizarea unei tranzacții și am impresia că în aviz unde avem un website de comparare a prețurilor, nu poate mai să fie considerat o platformă, înțeleg, dar cred că e important să clarificăm că se califică drept motor de căutare, pentru că cred că ar trebui să fie una sau alta, astfel încât să nu creăm portițe de scăpare și cred că este E important să introducem și asistența vocală în definirea căutărilor și sunt de acord să spunem că dacă cineva a schimbat termenii și condițiile fără o perioadă de notificare, asta nu înseamnă că termenii și condițiile nu se aplică, ci să ne asigurăm că aceasta se aplică asta nu știu dacă trebuie să spunem că într-o anumită circunstanță o platformă poate să-și schimbe termenii și condițiile unilateral fără nici o perioadă de notificare, pentru că eu cred că platformele adesea vor invoca necesitatea acestor schimbări pentru a se proteja și așa mai departe. Deci nu cred că avem suficiente clauze de garanție aici suficiente garanții. În ceea ce privește criteriile de clasificare, avem cu toți aceleași obiective. Vrem să ne asigurăm că această clasificare se face în mod transparent. Nu vrem ca algoritmii străvească să fie publicat și cred că proiectul de aviz spune exact ce vrem să facem. Nu vrem informații care să poată facilita manipularea clasamentelor. Dar ce înseamnă asta în practică? Mă tem că din nou, și aici s-ar putea să existe un risc um, să se invoce acest um, motiv când de fapt nu este așa. Sunt de adevărat, dar trebuie să fim siguri că nu e o portiță de scăpare. Sunt de acord și cu protecția datelor și menționarea acestora în aviz și cred că ar fi mai bine să vorbim despre GDPR și nu despre politicile privind uh, caracterul privat al datelor trebuie să spunem că hotărârea de a rezilia un contract sau un cont trebuie să fie și transparență și proporțională. Cred că e foarte important să introducem criteriul de echitate în raportul nostru. De asemenea, cred că este inteligent să introducem și informații și obligații din partea companiilor pentru platformă, pentru că deocamdată lucrăm pe propunerea Omnibus pentru consumator și platformelor li se cere uh, să ofere informații despre companii către consumator și sigur că în acest sens ei trebuie să aibă acele informații și cred că este un, o informație utilă. Nu cred că trebuie să reducem obligațiile de transparență ale platformelor, în ceea ce privește sistemele de gestionare a reclamațiilor interne, trebuie să diferențiem un pic în ce măsură diferite platforme pot avea aceste sisteme, dar cred că transparența acestor sisteme este extrem de importantă și pentru că uneori concurenții folosesc notificări pe care le trimit unor platforme pentru a face rău concurenților lor de exemplu, să înlăture compania concurentă și, companii, și Comisia a arătat așa, asta în studiul său de impact și cred că ar fi foarte bine să avem o transparență mare în ceea ce privește sistemul de reclamații, inclusiv notificările din partea concurenților, pentru a ne asigura că nu sunt folosite în mod abuziv. Sunt de acord cu ideea că trebuie să implementăm garanții uh, cu sistemul de mediere, dacă un utilizator abuzează acest mecanism, să aibă o povară financiară crescută. În ceea ce privește uh, căile de atac colective, trebuie să introducem garanții, dar să ne asigurăm că acestea funcționează în practică, pentru că este una dintre cele mai mari schimbări din propunere. Salut de asemenea observația făcută de raportor pentru a extinde acest regulament și la sistemele de operator și să avem și o listă cu practici comerciale echitabile. Mi se par niște idei de analizat. Aștept să discutăm pe acest aviz și dat fiind că mă ocup de acest dosar și în IMCO, sper să ne putem asigura că jurii va avea un cuvânt de spus în această procedură. Mulțumesc! Merci beaucoup, euh, Madame Reda. Mulțumesc, doamna Reda. Comisia, doriți să interveniți? Dacă da, vă rog foarte succint, pentru că suntem în întârziere și doar am început. Îmi cer scuze, dar avem multe subiecte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru raportor îi mulțumesc și mulțumesc comisiei pentru acest aviz și pentru ocazia de a spune și eu câteva cuvinte foarte scurt. Vreau să salut ce ați făcut. Salutăm multe dintre elementele acestui aviz și în special salutăm faptul că conceptul de bază este foarte bine înțeles din propunerea comisiei și este salutat de comisia dumneavoastră. Două observații din partea mea, care poate că ar trebui să fie discutate, dacă vreți să mergeți mai departe cu amendamentele, în primul rând, faptul că aceasta este o abordare cu două, în două etape. E foarte important să subliniem asta. Lucru care se regăsește foarte clar și în studiul nostru de impact. Nu vom încerca să abordăm toate aceste probleme într-o primă rundă. Vrem un proces în două etape. Întâi acționăm pe problemele sistemice dovedite, creăm un observator, de fapt l-am creat deja, format dintr-un grup de experți care vor colecta mai multe informații pentru comisie pentru a pregăti revizuirea care evident este prevăzută în amendamentele propuse de dumneavoastră și pe care le apreciem. Și un ultim comentariu în ceea ce mă privește și mă și opresc este că vrem să vă avertizăm pe un mic element care n-a mai fost menționat aici propunerea raportorului de a permite statele membre la amendamentul 32 să meargă mai departe de regulament la nivelul statelor membre. Să nu uităm că temeiul juridic este piața internă și vrem să avem un nivel maxim de armonizare și o abordare UE comună pe majoritatea chestiunilor. Am vrut să vă atrag atenția asupra acestui lucru. În încheiere, deci, vă mulțumesc foarte mult pentru acest bun proiect de raport și suntem gata să vă oferim sprijin ori de câte ori aveți nevoie. Merci beaucoup pour votre concision. Euh, vous voulez reprendre la parole rapidement, monsieur Zamit? Mulțumesc, domnule Zamit. Doriți să reinterveniți pe final? Da, mulțumesc, domnule uh, președinte. Aș dori să spun că în lumina celor uh, auzite în această dezbatere, probabil vom avea o colaborare foarte fructuoasă. Aș dori să mă refer la comentariile auzite. În ceea ce privește motoarele de căutoare, vom, ne vom asigura că vor fi incluse. Sigur că nu pot să mă refer la întreg raportul, pentru că ar uh, fi prea uh, extensiv, Dar partea vocală va fi inclusă. Apoi perioada de notificare. Anumite platforme au um, reușit să dovedesc că există situații unde trebuie să acționezi rapid, acolo unde există fraude evidente, unde este nevoie de acest serviciu pentru consumatori. Un caz de pildă a unui restaurant terasă undeva în Regatul Unit, care de fapt nu este niciun restaurant, dar uh, a reușit să îndeplinească toate criteriile pentru a fi prezentat ca un restaurant. Deci, uh, oare trebuie limitate astfel de cazuri? Cred că da. Deci, uh, sunt situații în care platforme trebuie să acționeze rapid. În ceea ce privește protecția datelor, putem face trimitere la regulamentul general de protecție datelor un sistem de reglamație interne, aici trebuie să fim atenți, trebuie să protejăm jucătorii mici. Baza pentru transparență trebuie să fie relevantă pentru toți operatorii de platforme. Sunt de acord cu inserarea unor prevederi cu privire la acțiuni colective, în despăgubire. Garanțiile indicate aș adăuga <clears throat> garanții pentru a ne asigura că mecanismul de acțiune colectivă în despăgubire nu este un scop în sine și dacă vreau să folosesc o expresie pe care am folosit-o și în alte întâlniri, unde um, s-a vorbit despre o țară care, cu tot respectul, Um, are un astfel de uh, val de acțiuni colective unde um, pe baza onorariului procentual avocații încearcă tot timpul să exploateze sistemul. Aici trebuie să ne asigurăm că banii vor reveni organizației care acționează <clears throat> aceste acțiuni colective și nu persoanei păgubite. De asemenea, sunt convins că IMCO va veni cu sute de amendamente, dar sper că vom găsi o manieră de a converge diferitele opinii dintre cele două comisii. În ceea ce privește colectarea de mai multe date și observatorul, sunt de acord. De fapt, chiar sugerez ca procesul de revizuire să aibă loc după 2 ani și nu după 3, așa cum propune Comisia, pentru că este un scenariu uh, care se mișcă rapid și avem nevoie de un feedback mai rapid. O chestiune pe final, dacă permitem să nu statelor membre să meargă mai departe, facă mai mult. Cred că ar fi dificil să ajungem la acord pe acest regulament, să nu permitem acest lucru, pentru că există deja state membre care au legislație pe, în acest domeniu mai stringentă. Aici cred că trebuie să prevedem un minim care trebuie respectat obligatoriu de toate statele membre, dar dacă un stat membru vrea să oferă un nivel de protecție mai mare, cu excepția situației în care împiedică libera circulație și valorile fundamentale, cred că trebuie să permitem acest lucru. Însă acest regulament trebuie agreat uh, și cu statele membre, inclusiv cu Franța, unde există reguli mai uh, severe. De aceea cred că e nevoie de un minim și dacă cineva vrea să meargă mai departe, se poate face acest lucru dacă nu afectează regulile europene fundamentale sau regulile concurențiale. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și tuturor celor care au intervenit. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și are cuvântul domnul Sviesca. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să încep <clears throat> lucrurile noastre de astăzi, unde trebuie să discutăm amendamentele înaintate la raportul meu cu câteva observații generale. Pentru a dacă mă uit înapoi la momentul când au demarat lucrările și atunci constat că reacția dumneavoastră a fost una foarte pozitivă. Pentru că am propus un document care va schimba în bine funcționarea companiilor pe piața europeană. Eu cred că la momentul respectiv căzusem de acord că astfel de uh, schimbări sunt necesare pentru mediul în schimbare în care operăm și mă refer la mediul digital. Mediul digital este o chestiune cotidiană astăzi și toate activitățile economice sau tot ce ține de administrare și administrație în cadrul um, relațiilor comerciale trebuie să poată avea loc și în mediul digital. Și companiile trebuie să aibă această oportunitate, pentru că, în special pentru tânăra generație, mediul digital este mediul natural. De aceea am constatat cu oarecare surprindere abordarea dumneavoastră prin intermediul amendamentelor înaintate, în număr de 250 în total, iar după lecturarea acestora constat că se critică propunerea înaintată de comisie sau, măcar în mare măsură, se încearcă limitarea instrumentelor care au fost incluse în această propunere. Așadar, înainte să trec la amendamente, <clears throat> permiteți-mi să încerc să răspund măcar la două întrebări. În primul rând, așa cum am um, spus de la bun început, vrem, într-adevăr, să creăm un uh, mediu mai eficient, mai prietenos consumatorii pentru înregistrarea companiilor care operează pe piața europeană, permițând înregistrarea pe internet, astfel încât o companie să se poată înscrie în registru fără a trece pe la o serie de autorități, fără a trebui să completeze tot felul de formulare. Pentru că ideea era să reducem toate aceste demersuri la o singură operațiune care se face pe internet, fără poveri suplimentare. Acum, dacă, întrebarea la această, dacă răspunsul la această întrebare simplă este da, atunci cea mai bună manieră de a proceda este propunerea comisiei. Pentru că permite introducerea unei astfel de posibilități unde poți scrie o companie în mod electronic fără armonizarea dreptului material existent în statele membre astăzi. De aceea mi se pare surprinzător faptul că ați venit cu astfel de amendamente. S-ar părea că abordarea pozitivă vis-a-vis -vis de această nouă formă de înscriere a companiilor ar putea duce la un scenariu în care companiile europene și întreprinzătorii ar fi mai dispuși să creeze companii noi sau um, filiale sau sucursale în alte state membre. Și această abordare ar fi rezonabilă. Acum, amendamentele pot fi încadrate în trei categorii. În primul rând, sfera de aplicare, înscrierea companiilor în sine ca proces și apoi sucursalele în state terțe și un posibil ultim grup ar fi accesibilitatea informațiilor din uh, Registrul Comerțului. Acum, în ceea ce privește primul punct. Cu cât sfera de aplicare este mai extinsă, cu atât uh, mai pozitive rezultatele directivei. S-ar putea ca acestea să nu devină vizibile de la bun început, dar chiar și pe termen scurt, mă gândesc că această posibilitate de a facilita înscrierea companiilor ar schimba profund modul în care companiile operează în Europa. Dar ar uh, fi vizibil și pe piața muncii. Totuși înțeleg și anumite temeri exprimate. și care vizează sfera de aplicare poate prea extinsă. Pentru că, sigur, înțeleg că avem diferite forme de companii care acționează pe teritoriul Uniunii Europene și înțeleg și apartenența la anumite tradiții care vizează înscrierea în Registrul Comerțului, supravegherea, dacă doriți. Dar dacă vrem să avem o abordare modernă și vrem chiar să atingem obiectivele pe care ne le-am propus, trebuie să depășim acest lucru și să creăm un mecanism care va avea o valoare adăugată și care nu doar va menține situația de fapt, și să dea statelor membre posibilitatea să alimenteze acest demers, astfel încât doar anumite companii să aibă posibilitatea să facă acest lucru, pentru că întrebarea este cine poate înregistra companie, o persoană fizică, o persoană juridică, de asemenea, și apar îndoieli cum că dacă acest tip de înscriere ar fi permis și companiilor, deci persoanelor juridice, acest lucru ar facilita anumite tipuri de fraudă și ar e și un fel de a rezulta un fel de companii de tip căsuță poșteală. Însă aici se poate include istoricul de funcționare a, un a un, unei persoane juridice, locul de funcționare, tipul de activitate. Iar aceste lucruri ar putea fi ușor de controlat. În afară unor astfel de mecanisme de control, ar putea să înregistreze companiile cum doresc. Dacă lăsăm acest lucru doar la îndemâna persoanelor fizice, o persoană fizică ar putea face înregistrare, după care să vândă compania unei persoane juridice. Uh, așa ca să circuiteze sistemul. Dar de ce plecăm de la premisa că toată lumea vrea să facă fraude? Acum, în al doilea rând, sunt profund convins că legislația pe care o vom adopta se adresează unor întreprinzători de bună credință, pentru că majoritatea acestora de pe piața europeană sunt uh, onești și acționează de bună credință și dacă avem îndoieli, atunci există alte mecanisme, alte instrumente și alte unități administrative care supraveghează acest lucru sau care aplică legislația penală vis-a-vis -vis de cei care încalcă legea. Dacă acceptăm că acest principiu este cel uh, corect, atunci îndoielile pe care le mai aveți și care se referă poate la anumite categorii profesionale vor fi mai puțin acute sau mai puțin relevante. Apoi, sistemul de înscriere propus de Comisia Europeană se bazează pe aceleași principii naționale care sunt în vigoare la înregistrarea unei firme după modul tradițional. Solicitantul va trebui să completeze sau respectiv să îndeplinească cerințele necesare în baza legislației naționale. <clears throat> Singura diferență este că nu, va, nu vor trebui să se uh, deplaseze la un birou, ci vor putea face acest lucru prin internet. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra acestui aspect al directivei, și anume încrederea reciprocă. În ceea ce privește mijloacele de identificare electronică, avem astfel de instrumente în Europa deja, precum identificarea electronică, și servicii de încredere în ceea ce privește tranzacțiile electronice pe piața internă. Funcționează și se pare că funcționează bine. Unele dintre amendamente vizează impunerea unor cerințe suplimentare care nu există în unele state membre în momentul de față. Deci dacă am accepta acest lucru, am îngreuna um, <clears throat> înregistrarea companiilor în alte state membre care deja au această facilitate a înregistrării electronice. Apoi, statele membre sunt cele care sunt obligate să pună la dispoziție formularele necesare pentru înscrierea companiilor sau sucursalelor. <clears throat> Colegul nostru liberal, domnul Rode, a înaintat un amendament unde propune ca Comisia Europeană să aibă autoritatea de a elabora formularistica necesară pentru înscrierea unei companii sau sucursale care să fie aplicată apoi în toate statele membre. Eu sper că reprezentantul Comisiei Europene prezent astăzi aici ne va putea informa dacă o astfel de abordare este posibilă sau nu. Un alt pas important la înscrierea companiilor și care ar viza protecția împotriva fraudei se referă la posibilitatea verificării dacă o anumită persoană este pusă unor interdicții de a deține funcția de administrator a unei companii. În anumite state membre, o astfel de interdicție este emisă de o anumită autoritate pe baza unor reglementări interne care nu se aplică în alte țări. Deci aici trebuie să fim foarte atenți. S-a făcut o propunere de a crea un registru comunitar pentru persoanele care sunt supuse unei astfel de interdicții, registru care să fie disponibil tuturor solicitanților. Aici consider că există anumite probleme cu protecția datelor. Deci dacă ar fi să creăm un astfel de registru, atunci ar trebui să restricționăm accesul la registru astfel încât cei care să aibă acces să fie doar autoritățile responsabile cu înscrierea companiilor sau sucursalelor pe internet. Și în fine, ultima chestiune la care aș dori să mă refer este accesul la informații. Sigur e de înțeles faptul că vrem să existe un acces cât mai larg la informații care vizează funcționarea companiilor. Însă trebuie să ne reamintim că un astfel de acces liber la informații implică anumite costuri pentru anumite autorități. Pentru că taxele achitate de cei care înscriu companii nu acoperă costurile de operare și de întreținere a respectivului registru. Deci ar trebui să găsim aici un echilibru. Atât din partea mea și m-aș bucura să ascult comentariile dumneavoastră și cele ale comisiei. Cu eh, Monsieur Zesca, la parole... Mulțumesc. Acum eh, dau cuvântul eh, membrilor. și vă rog să fiți concis pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului, domnul Ziesca, pentru, aceast, uh, pentru acest aviz. Uh, o să încep cu observații generale în legătură cu proiectul de directivă. E vorba aici de un întreg pachet de uh, acte normative care se referă la dreptul companiilor. Mie mi se pare că raportorul a fost puțin uh, defensiv uh, și um, simt nevoia să vă asigur, domnule raportor, că propunerea nu uh, nu a întâlnit uh, critici din partea mea sau a grupului SND. Este o propunere foarte importantă în acest moment. Uh, trăim într-o era digitală și se simte nevoia îmbunătățirii condițiilor uh, pe piața unică digitală. Simțim nevoia unor îmbunătățiri, unei modernizări și trebuie să ținem cont de faptul că activitățile economice se desfășoară în mod uh, transfrontalier în Uniunea Europeană. În uh, propunere trebuie să subliniez uh, că există necesitatea îmbunătățirii garanțiilor totuși și spun asta în mod foarte prietenos. Inamicul o să tacă atunci când ai probleme, dar un prieten o să-ți uh, arate uh, care sunt aceste probleme și te va ajuta să le rezolvi. Uh, asta este principiul după care mă ghidez. Trebuie să uh, avem uh, în vedere dezvoltarea de măsuri de garantare suplimentare mai ales pentru că vedem că sistemul uh, este împins acum la limită în cazul companiilor care lucrează peste hotare. Trebuie să lucrăm de asemenea la interconectarea registrelor comerciale și Trebuie ca statele membre să poată solicita prezența fizică într-o gamă mai amplă de situații, nu doar atunci când suspectează fraude sau abuzuri. Scopul directivei privind instrumentele digitale nu este acela de a combate fenomenul firmelor tip căsuță poștală. Dacă această uh, directivă nu are însă suficiente garanții, sper că vom putea să fim de acord că e nevoie de un compromis mai bun în legătură cu autoritățile care au rolul de a identifica frauda, notari, avocați, judecători și așa mai departe. Sunt din ce în ce mai multe probleme cu frauda și știm că statele membre suferă de pe urma faptului că mm, multe companii nu își um, asumă responsabilitățile, evită plata taxelor și impozitelor. informațiile cu privire la companii, informații ce provin din registrele comerciale interconectate, ar trebui să poată fi furnizate gratuit. Transparența trebuie să îmbunătățească propunerea și avem nevoie de mai multe dispoziții de transparență în guvernanța corporatistă. Trebuie să consolidăm dialogul și încrederea reciproce. Trebuie să putem accesa informații cu privire la situația financiară a companiilor și trebuie ca să crească gradul de responsabilizare, gradul de conștientizare în rândul angajaților și managementului pentru a crește competitivitatea mai multe informații gratuite reprezintă o situație din care toată lumea are de câștigat. Și este important de asemenea să nu uităm că instrumentele digitale reprezintă doar una din cele două propuneri legislative din pachetul privind uh, dreptul companiilor. Ar trebui ca acestea să fie uh, lucrate în paralel și sper că vom putea să facem, să facem asta împreună într-un interval de timp rezonabil. Mulțumesc. Acum domnul uh, Zodovski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. ECR sprijină propunerea și nu vedem niciun motiv să depunem amendamente. Suntem de acord cu toate măsurile propuse în legătură cu înființarea companiilor prin uh, metode online. Aceste instrumente ar trebui să fie folosite mai pe larg pentru înregistrarea și înființarea de companii. Propunerea Comisiei însă nu va avea niciun impact asupra limitării costurilor sau a simplificării procedurilor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru concizie. Are cuvântul Comisia. Și mulțumesc uh, încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit uh, întrebarea domnului raportor, domnul Zviesca, despre acele formulare care ar trebui uh, pregătite de Comisia Europeană pentru utilizare la nivel european. Vrem să respectăm principiul subsidiarității și credem că este posibil să lucrăm la aceste formulare, dar nu credem că ar fi foarte înțelept din partea noastră pentru că ar fi în acest caz mai greu de folosit deoarece regulile la nivel național nu sunt armonizate și ar fi uh, un formular foarte stufos cu foarte multe opțiuni. Ceea ce vrem să subliniem este că din uh, semnalele pe care le primim de la nivel național, chiar și în situația în care există și alte profesii, precum notarii, uh, în această ecuație, important uh, este nu numai simplificarea, ci și accelerarea procedurilor. Și atunci uh, credem că formularele furnizate de la nivel național ar fi un mare pas înainte. Și de asemenea vrem să subliniem că Comisia e de acord cu analiza raportorului în legătură cu sfera de aplicare astfel încât uh, înregistrarea de către persoane uh, fizice să nu fie permisă pentru că ar uh, dilua foarte mult utilitatea propunerii. Sigur că suntem gata să oferim asistență tehnică pentru rezolvarea problemelor practice, și sperăm că uh, ideile raportorului vor fi uh, reflectate în uh, finalizarea sferei de aplicare. Încă nu este posibilă înființarea de uh, filiale sau subsidiare la nivel european prin această uh, metodă online, ceea ce reduce certitudinea juridică și deschide calea pentru fraudă sau abuz. Avem tot interesul să punem uh, în această propunere cât mai multe garanții pentru a face din ea un instrument uh, util la nivel european. Mulțumesc, domnul Ziesca. Mulțumesc, uh, mulțumesc comisiei pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumesc colegilor pentru contribuții și aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Fiecare acțiune menită să îmbunătățească uh, lucrurile în contextul luptei împotriva abuzurilor va fi foarte uh, bine uh, primită de către mine, însă introducerea uh, pe, uh, adică intrarea în vigoare a unei directive foarte diluate uh, nu are niciun sens. Am discutat cu mai mulți colegi și am constatat că nu prea se face distinția între înregistrarea companiilor și funcționarea companiilor. Trebuie să vă spun că cele două documente despre care vorbea colega noastră nu reprezintă un pachet. Sunt două documente diferite. Uh, noi vom merge înainte cu avizul nostru, iar doamna Venglă va uh, face raportul dânsei pe celălalt uh, document. Mulțumesc! Acum la începutul uh, ședinței i-am urat la mulți ani doamnei Delvo și ca să păstrăm uh, uh, echilibrul, o să-i urăm la mulți ani și domnului Libreton. Acum, uh, pentru că suntem săraci aici la Parlament, nu ne-am permis să vă cumpărăm un buchet de flori, dar vă dau cuvântul, domnule Breton. Mulțumesc, dragi colegi. Nici nu mă așteptam uh, să-mi spuneți la mulți ani. E o surpriză plăcută. Vreau să-i spun și eu la mulți ani doamnei Delvo. N-am fost aici chiar de la început, însă am ratat momentul. În orice caz, uh, o să îi spun mai târziu. Vreau să vorbesc despre programul Europa Creativă, care este un program ce vine de la Comisia Cult și este important ca noi, Comisia Jurii, să dăm uh, un aviz pentru că nu se insistă unde a ajuns pe, dimen- pe dimensiunea culturală a Europei. Aceasta este foarte importantă la rândul său. Sigur că la început am privilegiat metoda economică sau, sau uh, domeniul economic, dar pe măsură ce a trecut timpul ne-am dat seama că nu trebuie neglijată nici dimensiunea culturală despre care se vorbește chiar la articolul 3 din uh, tratatul uh, privind funcționarea Uniunii. Deci, uh, cultura este un obiectiv important pentru noi în Europa. Programul Europa Creativă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 nu este total nou, pentru că grupa o serie de alte programe care existau deja are un buget de 1 miliard 450 de milioane până în 2020 și se prevede o uh, creștere până la 1 miliard 800 de milioane pentru perioada de programare următoare până în 2027. Sunt uh, programe ale acestui program, uh, de exemplu pentru dezvoltarea mass media, pentru audiovizual, formare profesională, mass media locale, jocuri uh, video, deci nu doar audiovizual în, în sensul clasic, facilitarea programării audiovizuale la nivel european, sub sprijin pentru producția cinematografică, pentru organizarea de festivaluri de film. Acest uh, program uh, media reprezintă cea mai mare parte a Europei creative pentru că reprezintă acum 56% din buget. Programele pentru cultură vizează încurajarea a tot ceea ce înseamnă dezvoltare culturală și în alte domenii decât mass media, cooperare culturală, constituirea de rețele și platforme europene pentru cultură, traduceri literare și și așa mai departe, care reprezintă 31% din bugetul total. Finanțările sunt acordate după ce se apelează la licitații publice. Dacă facem socoteala, mai rămân 13% și asta uh, permite finanțarea unor birouri care se ocupă de programe transculturale, interculturale. Există agenții și în fiecare stat participant cel puțin un birou al Europei Creative care are ca rol principal informarea în legătură cu programul și, nu în ultimul rând, Uh, alcătuirea dosarelor pentru diverse candidaturi. Astea ar fi aspectele birocratice ale acestei construcții culturale. Sigur că este o structură într-o oarecare măsură birocratică, lucru pentru care a fost și criticat. Dar ideea este că programul nu vizează doar statele uh, membre ale Uniunii, ci și alte state europene, Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Islanda, Norvegia. Turcia însă s-a retras din acest program. Uh, părerea generală este că programul se bucură de succes și există indicii în acest sens, există din ce în ce mai multe candidaturi și chiar mai multe candidaturi decât finanțări posibile. De aici și creșterea bugetului prevăzută pentru următoarea perioadă de programare și uh, considerăm că programul privind Academia Europeană de Cinema este un succes, la fel Orchestra de Tineret a Europei și în consecință, cu toată modestia, cred că o să încercăm în continuare să um, promovăm ceea ce facem bine și să îmbunătățim ceea ce mai poate fi îmbunătățit. Există legături strânse între acest program și drepturile de proprietate intelectuală. Ideea este că apărarea culturii europene nu înseamnă doar ajutoare financiare, ci și sprijin judiciar atunci când este nevoie. Nu trebuie să minimizăm acest lucru. Și în primul rând, uh, aici uh, uh, lucrurile merg foarte bine. lucrurile merg, după părerea noastră, mână în mână cu economia și în domeniul cultural avem o competiție din ce în ce mai Uh, strânsă. Avem uh, exemple precum Amazon sau Netflix, care sunt platforme um, ce au propria producție cinematografică și amenință um, producția europeană. Voi da câteva cifre în ceea ce privește procentele de film, procentul de film francez difuzat în Franța. Am avut un an negru în 2007, când în Franța au fost difuzate 12% filme franțuzești. Uh, de atunci uh, s-au mai depășit aceste dificultăți, iar fenomenul de lansare a acestor platforme digitale uh, este neliniștitor. puteți uh, vedea mai multe detalii în textul uh, pe care l-am uh, depus. Trebuie să încurajăm și coproducțiile, fiindcă sunt date care arată că atunci când un film este coprodus de cel puțin două țări europene, are mai mari șanse să fie vizionat în mai multe țări membre și există deja, desigur, exemple de cofinanțare de exemplu, Foxtrot este un film pe care, din păcate, nu l-am văzut. A apărut în mai anul acesta și e un film uh, franco-german. Interesant este că 80% din uh, filmele, din producțiile europene sunt producții naționale. Iar aceste uh, coproducții, iată, au uh, nișa lor. O a treia precizare este um, legată de clarificarea unor concepte utilizate, de exemplu, educație mass media. Petit C, euh, ce înseamnă această educație media? Cred că acest concept ar trebui să fie analizat, mai ales că pare să aibă legătură cu dorința de a lupta împotriva dezinformării menționată în expunerea de motive. Și trebuie să fim prudenți aici. Ce înseamnă o dezinformare până la urmă? Și așa mai departe. Cultura, dacă vreți, este și un cult al diversității și a pluralismului și dacă vrem să privilegiem prea mult o informație considerată adevărată, există niște riscuri. Deci să vedem totuși ce înseamnă. Mai este un alt concept interesant, cel al incluziunii sociale, care este folosit, a fost folosit de mai multe ori, de exemplu la articolul 4C. E un concept care a fost foarte analizat de juriștii din Franța, pentru că uh, Există un raport oficial din 2013 care pleda în favoarea acestui concept și raportul a fost foarte sincer pentru că arată că includerea nu este același lucru cu asimilarea sau integrarea. Asimilarea, modelul francez, însemna că migrantul vine și devine francez prin definiție și se integrează, și adoptă total cultura țării, a Franței în cazul de față, și devine astfel un francez cu normă întreagă, pierzând chiar amintirile culturii sale de origine. Avem multe exemple de francezi care exemplifică acest model. Era modelul cel de-a treia republici, modelul tradițional în Franța, după care un alt model care domină în Franța acum integrarea, și aici cerem persoane care socește în Franța și vrea să rămână, să se adapteze la cultura țării noastre, dar de data asta păstrând legătura cu cultura sa de origine. Deci e un pic mai flexibil decât modelul asimilării. Și apoi modelul includerii, folosit aici, e altceva este eforturi de ambele părți. Un fel de negociere cei din țara gazdă și cei care sosesc trebuie să găsească un mod de viață comun și să se adapteze între ei. Nu e modelul pe care eu mi-l doresc. Cred că este chiar riscant pe termen lung pentru modelul european. Trebuie să facem un efort de vocabular pentru că textul propus folosește termenul includere, includere, includere și integrare câteodată. La considerentul 11, de exemplu, găsim ambele concepte, dar conceptul are un sens și vocabularul um, trebuie să fie folosit cu atenție. Și o ultimă observație mă miră, dar nu pentru prima dată, importanța acordată de comisie actelor delegate. Avem un capitol întreg 4 pe actele acestea. Proiectul de regulament e lung, capitol 4 e și el lung și aveam impresia neplăcută că vorbim doar de acte delegate. Putem folosi acest text pentru a discuta despre asta și să încercăm să încadrăm un pic aceste competențe exorbitante, zic eu. Și la nivel cultural e important pentru că dacă vrem să promovăm un model democrat, fără îndoială, trebuie să limităm puterea birocrației. Chiar dacă aceasta înseamnă comisia. Mulțumesc! Merci, monsieur le Breton. Mulțumesc domnului Le Breton. Domnul Zodovski vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Cultura europeană, artistii și sectorul creativ necesită sprijin. Ce noi sprijinim compunerea, propunerea comisiei și continuarea în următoarea perioadă financiară. În ceea ce privește bugetul, este mai mare decât în cadrul financiar anterior și va contribui fără îndoială la eficiența programului. Revoluția tehnologică a dus la dezechilibri între sectorul european și producătorii de conținut din SUA. Și aici creatorii europeni au ocazia să mai recupereze un pic din întârzierile din domeniul digital, principalul canal de promovare a filmelor artei, practei. Vrem ca finanțarea să fie adresată în primul rând celor care creează conținut, calitatea muncii trebuie să determine dacă va fi subvenționată sau nu. Dacă are potențial de piață, nu are nevoie de sprijin special. Există motive referitoare la tratamentul special acordat anumitor entități menționate în propunerea Comisiei, Credem că e nevoie de o soluție mai transparență și nu prevedem niciun tratament preferențial pentru nimeni. Sigur, trebuie să existe amendamente adecvate și sperăm o bună cooperare. Mulțumesc. Comisia, dacă vreți să interveniți. Da, pe scurt. Nu, bun. Nu îndrăzniți. După prezentarea raportorului, poate, dar nu ezitați, vă rog. Domnule Le Breton, vreți să trageți concluziile? Nu, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această reuniune excepțională unde mi-a spus și la mulți ani. Cultură, cette bonne educație. E și asta un element de cultură, un semn de bună educație, bună creștere. Da, spune și eu ceva aici. Pe scurt, subiectul abordat în primul rând în Europa nu spunem că creația artistică de orice tip reprezintă în fiecare an un pic peste 530 de miliarde de euro și dă de muncă la 7 milioane și jumătate de oameni, adică mai mult decât industria auto și telecom împreună. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la cultură, inclusiv în ceea ce privește distribuția digitală. Bună. Mi-am ieșit un pic din rol, dar înțelegeți despre ce este vorba. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la doamna Kaufman, care nu poate fi aici, își cere scuze. Poate să vorbim despre termenele pentru amendamente? Iată că sunt stabilite. 15 octombrie termenul, vă rog să luați nota. Următorul punct a fost raportat. Schimb de opinie acum pe textul doamnei Bergeron. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Foarte repede o să vă prezint poziția juridică pe propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului care modifică o directivă din 16 septembrie 2009 privind asigurarea răspunderii civile pentru vehicule și asigurarea acestei răspunderi. Propunerea acoperă accidente cauzate de șoferi care vin din alte state membre. Directiva din 2009 codifică un anumit număr de directive mai vechi care au consolidat legislația în domeniu. Inhérente à la circulation des véhicules automoteurs obligatoires. Depuis 2009, de nombreuses difficultés. Din 2009 există multe dificultăți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 că e nevoie să se adapteze pe anumite puncte pentru a garanta obiectivul și anume protecția victimelor accidentelor transfrontaliere. Textul prezentat astăzi modifică directiva din 2009 pe 5 puncte esențiale. Domeniul de aplicare al directivei, articolul 1 pentru directiva din 2009, controle de asigurare pentru a combate condusul fără asigurări, articolul 4, tot din directiva din 2009, armonizarea și revizuirea sumelor minime, articolul 9 din directivă, insolvența asiguratorului, articolul 10, și modificarea și uh, constatarea daunelor, articolul 16. Această propunere de directivă rectifică bine insuficiențele juridice și practice ale directivei din 2009. În ceea ce privește controlul asigurărilor, trebuie flexibilizată interdicția de a verifica asigurarea RCA pentru vehiculele care staționează într-un stat membru sau stat terț și care intră pe teritoriul lor trebuie să fie permise controle neintruzive, nediscriminatorii, necesare și proporționale, o nouă dispoziție care reduce conducerea fără asigurări. În caz de daune materiale sau corporale, avem o nouă propunere în măsura în care statele pot depăși acest minim și trebuie să se revizuiască la 5 ani în funcție de evoluția pieței. În cazul insolvabilității asiguratorilor, De fapt, propunerea include crearea în fiecare stat membru a unei case de compensații care să uh, înlocuiască răspunderea asiguratorului insolvabil. Avem Casa Națională a Statului, care trebuie să acționeze Sistemul există în multe state membre. Vrem să le extindem la toate statele UE sub formă de acord voluntar, dar aceasta este un progres, zic eu pentru că așa se protejează victimele. Comisia încurajează luarea în considerare a Îmi pare rău să vă deranjez, doamnă. Există un ecou, există un microfon deschis undeva în jurul dumneavoastră. Nu știu care. Qui font ça apparemment. Euh, J'en profite peut-être pour vous dire que même si nous sommes pressés... Avem probleme cu căștile și poate o luați un pic mai ușor, chiar dacă nu avem mult timp la dispoziție, ca să puteți fi interpretată. Deci, prelevarea trebuie să fie făcută, trebuie în mod armonizat, sunt de acord cu obiectivul de a avea mai puțină fraude în domeniul asigurărilor și o mai mare transparență pentru constatarea daunelor. Sunt de acord cu dorința Comisiei de a codifica jurisprudența Curții de Justiție printr-o definiție pentru circulația vehiculelor. Însă, definiția e prea limitată și exclude anumite vehicule. care pot să fie la baza accidentelor. Știu că putem face legătura. Nu știu dacă se întâmplă și în alte legislații asta, dar un tractor care este imobilizat pe un drum, de exemplu, nu este un vehicul normal care să se găsească acolo, dar poate da naștere la accidente. Utilizarea mijloacelor de transport uh, obișnuiește nu poate fi dominantă sau obișnuită. Vehiculele în, folosite în construcții, care au activități transfrontaliere, pot să dea naștere la accidente. Consider că definiția, cum ar fi circularea unui vehicul, ar trebui să fie cât mai extinsă pentru a garanta un maxim de protecție victimelor accidentelor. Asta urmărim, să protejăm victimele și să le oferim indemnizații și să vedem cine e adevăratul responsabil al accidentului. Și am depus un amendament în acest sens, vi-l pot citi dacă vreți și, dragi colegi, vă ascult la observațiile pe care le aveți pe acest subiect. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, doamnă. Îmi cer scuze că v-am întrerupt de două ori. Vrea cineva să intervină pe acest subiect? Vă rog, domnule Zotoschi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, schimbările propuse de comisie în directiva 103 din 2003 merg în direcția corectă, pentru că vizează o protecție îmbunătățită a celor care au fost victimele accidentelor rutiere și îmbunătățesc deplasarea vehiculelor în UE. Se consolidează piața comună a asigurărilor de trafic și mai ales victimele primesc compensații complete, chiar dacă asiguratorul dintr-un alt stat membru nu poate plăti. Se justifică documente armonizate cu privire la validitatea asigurărilor. Suma minim garantată trebuie armonizată Aceeași protecție minimă se asigură pentru cei afectați de accidente în toate statele membre. Ce nu ne place este o definiție foarte amplă a deplasării vehiculelor. Verificarea perioadei de asigurare se face pe diferite criterii și acestea pot afecta ratele și o perioadă scurtă de transpunere și garanții mai mari pe 12 luni. Sperăm să putem ajunge la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia, dacă doriți să interveniți, vă rog. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre acest document legislativ care este de importanță crucială pentru cetățenii europeni, atât din perspectiva funcționării pieței interne, dar uh, consolidând în aceeași măsură și funcționarea sistemului Schengen. Așa cum am spus uh, în analiza noastră, Directiva funcționează bine, 99% din cazuri, însă propunem aceste mici îmbunătățiri pentru a aborda câteva probleme de ordin practic care au apărut. În ceea ce privește punctele specifice care au fost ridicate în discuție de către doamna raportor, nu auzim adesea că pro- definiția pe care o propunem noi pentru utilizarea vehiculelor este de importanță limitată. Aș dori să salut această opinie și orice fel de protecție suplimentară a victimelor. Oricum, aceste lucruri vor um, fi subiectul negocierilor. Deseori se spune că ar trebui exclusă proprietatea privată sau anumite tipuri de vehicule care nu ar trebui să se încadreze aici. Uh, vor fi discuții fructoase cu siguranță și salutăm și voci din cealaltă parte. Pe cealaltă chestiune menționată, valoarea minimă asigurată, și apoi în ceea ce privește certificatul de daune anterioare. Noi vrem să mergem pe protecția minimă fără a interfera cu criteriile de risc pentru asigurare. Eu cred că cu propunerea noastră nu va fi periclitată, nu va fi periclitat modelul de afacere al asiguratorilor. În orice caz, vă mulțumesc pentru opiniile exprimate și haideți să sperăm că negocierile vor progresa suficient de rapid, astfel încât să le putem finaliza în cursul acestui manjat. Dacă nu mai sunt alte intervenții pe acest subiect, vă rog, domnul Bejon, pentru concluzii să interveniți. Posez les écouteurs. Non, il n'y a pas, je n'ai rien à rajouter. C'est effectivement un bon texte. Da, fond e vorba de un text care îmbunătățește protecția victimelor, care uh, armonizează de asemenea legislația. Trebuie doar să ne punem de acord asupra termenilor. E chestie de semantică și asta e problema Europei în momentul de față. Încă o chestiune pe care am rezolvat-o în această dimineață, spune domnul președinte, și acum uh, avem un schimb de vederi cu uh, domnul președinte Svoboda, dar dânsul lipsește și atunci trecem la punctul 37. Doamna Guteland va prezenta despre ce este vorba. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Scuze din partea domnului Coferati pentru imposibilitatea de a participa astăzi. A trebuit să plece din Bruxelles mai uh, rapid uh, datorită unor uh, angajamente neprevăzute acasă. Aș dori să explic pe scurt opinia domnului Coferati. <clears throat> Dânsul dorește să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor pentru acest schimb de opinii în ceea ce privește schimbul de acte judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. După cum știți, Regulamentul cu privire la notificarea sau comunicarea în statele membre actelor judiciare de în materie civilă sau comercială este esențială pentru cooperarea judiciară transfrontalieră în Uniunea Europeană. În mai, Comisia a redactat o propunere pentru amendarea acestui regulament în urma unei evaluări aprofundate a regulilor actuale și a sugerat îmbunătățiri. Domnul Coferati consideră că este important să susținem obiectivul propunerii Comisiei și anume de a îmbunătăți eficacitatea și <clears throat> disponibilitatea acestor servicii în ceea ce privește notificarea actelor. Comunicarea electronică ar trebui să joace un rol important în acest sens. În același timp, este important să asigurăm protecția drepturilor părților, astfel încât orice nouă procedură introdusă să garanteze un schimb de documente um, viabil, standarde înalte de securitate și protecția datelor private. Domnul Coferati consideră că Sistemul descentralizat uh, informatic ar trebui să se bazeze pe e-codex și modalitățile de funcționare ar trebui definite prin acte delegate. Domnul Coferati este de acord cu propunerea Comisiei de a introduce notificarea electronică a documentelor, însă pentru a apăra drepturile uh, inculpaților, este nevoie ca acestea să accepte în mod explicit maniera de comunicare a documentelor. Cei care locuiesc în alt stat membru trebuie să aibă posibilitatea să numească un reprezentant în jurisdicția statului membru în acest scop al comunicării documentelor, însă acest lucru nu ar trebui să fie o obligație pentru părți datorită costurilor suplimentare pe care le-ar presupune. Pentru a asigura accesul la justiție, domnul Coferati consideră că costurile pentru cei care apelează la serviciile um, persoanelor care comunică aceste documente în statele membre ar trebui să fie libere. ar fi utilă actualizarea prevederilor în ceea ce privește protecția confidențialității și a datelor private, date fiind recentele evoluții ale legislației Uniunii în acest domeniu. În fine, în proiectul de raport, domnul Coferati propune introducerea unor clarificări și a unor modificări minore inter alia. Termenul în ceea ce privește informarea între agenții. 2. Dreptul celui care primește documentul de a refuza primirea documentului care nu se tradus într-o limbă inteligibilă pentru el. Condiții pentru decizii uh, luate prin default. Sunt sigur că vom putea coopera într-o manieră eficientă cu raportorii în umbră și cu colegii pe acest dosar pentru a asigura că Parlamentul European ajunge la o poziție eficace și echilibrată. Domnul Cooperati aștept cu interes comentariile dumneavoastră de astăzi și de asemenea și propunerile dumneavoastră de amendamente. Mulțumesc! Il a de la chance de vous avoir comme interprète. Merci, madame. Quelqu'un veut-il intervenir? Dorește cineva să intervină? Dacă nu, dau cuvântul comisiei. Nici comisia nu dorește. Mai aveți, doamnă Guterman, ceva de adăugat? Nu. Nu. No. Merci beaucoup. Nu. No. Atunci, mulțumesc pentru prezentare. Credeam. Deci, dacă vreți să ne spuneți care sunt uh, termenele, probabil că 24 octombrie, octombrie 24 octombrie, finalul zilei pentru amendamente, termen limită. Acum uh, trebuia să prezinte domnul Radev, dar dânsul a trebuit să plece de urgență. În acest caz ar fi posibil să-i cerem unui coleg să prezinte raportul deși nu e foarte nu e foarte elegant, ar poate ar trebui să-l așteptăm pe colegul nostru. Nu, vă dau cuvântul, doamnă. Like to... Mulțumesc. Domnul Coferati dorește să sublinieze câteva lucruri și am să vorbesc în numele dânsului. It's postponed. Ok, ok, ok. Yeah. Il s'agissait simplement, il s'agissait simplement, Madame Guttel. Era vorba de precizarea a termenului pentru depunerea de amendamente, 24 octombrie la prânz. De acord? As I understand it, it's the... Din cât înțeleg, este vorba de data de 22. 24. Ei bine, cum spuneți dumneavoastră? 24 octombrie, la prânz, spune președintele. Acest punct a fost încheiat. Amânăm raportul domnului Radev și ajungem la punctul 39, care va fi prezentat de colegul nostru, Crisogonos, care îi dau cuvântul. Mersi, mersi, le prezident. Uh, dear colleagues, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Succesul Europei în viitoarele decenii va fi hotărât de păstrarea competitivității sale în economie globală și asigurarea unui nivel maxim de ed- ocupare, educare, pregătire, sănătate, coeziune socială și participare activă în societate. Pentru ca Europa să fie competitivă, rezistentă și coezivă în viitor, e nevoie de investiții, în special în sănătate, educație și creativitate. În pofidă unor îmbunătățiri, șomajul pe termen lung și șomajul, mai ales în rândul tinerilor, continuă să fie ridicat. Proporția oamenilor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială este în continuare ridicată. În plus, trendurile demografice, îmbătrânirea populației și noi fluxuri de migrație afectează societatea europeană. În aceste condiții, Fondul European Social Plus oferă principalul instrument european pentru îmbunătățirea mobilității lucrătorilor și a oportunităților posibilităților de angajare, îmbunătățirea coeziunii sociale, echității sociale, sporirea competitivității în Europa și reducerea inegalităților injuste și evitabile între statele membre UE. Cu un buget interimar de 1,1 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani, 2021-2027, SF Plus se um, combină Fondul Social European actual, Inițiativa pentru Red Fondul de Ajutorare pentru cei mai lipsiți de resurse, programul de inovare și programul uh, pentru sănătate. Propunerea de a comasa mai multe fonduri într-un singur instrument promite să amplifice, amplifice uh, rezultatele cu accent pe pilon social și semestrul european. Este încurajant faptul că SF Plus prioritizează șanse egale pentru toată lumea, abordează discriminarea și inegalitățile, inclusiv în ceea ce privește piața muncii, educația și sănătatea. Alte principale schimbări în ceea ce privește propunerea pentru SF Plus se referă la o mai bună aliniere cu recomandările și analiza de țară furnizate în baza semestrului european și cu principiile pilonului social, drepturilor sociale europene, o sferă de aplicare mai amplă cu includerea unei referințe specifice în ceea ce privește asistență materială de bază și migranți și alte măsuri sociale mai uh, multă integrare socială și coeziune, integrând în SF Plus și Fondul de Ajutorare pentru cei mai sărmani. Apoi, simplificarea obligațiilor statelor membre în ceea ce privește monitorizarea și raportarea și un număr mai redus de indicatori. Acest lucru ar trebui să faciliteze combinația de furnizare de ajutor uh, alimentar și material cu măsuri de incluziune socială activă și va aduce mai multă flexibilitate în ceea ce privește cerințele de concentrare tematică pentru a ajusta acest lucru la specificul statelor membre. În acest context, propunerea Comisiei pe marginea Fondului Social Urban Plus este salutară. În pofida trendurilor pozitive trebuie făcute mai multe, în special pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării și promovarea unor locuri de muncă sustenabile și de calitate. În ceea ce privește prioritizarea acțiunilor, acesta ar trebui să fie mai clar, în special în ceea ce privește pilonul drepturilor sociale europene, și alte elemente bugetare pentru aceste elemente care trebuie majorate dacă UE vrea să susțină coeziunea socială, să reducă sărăcia, să îmbunătățească educația. Mai multe resurse trebuie alocate statelor membre care în momentul de față sunt verigile cele mai vulnerabile în lanțul statelor UE, Grecia, Portugalia, Italia, Bulgaria, România, etc. Aceasta este o premisă pentru a avea o Europa a coeziunii. Și aștept cu interes comentariile și recomandările dumneavoastră. Merci beaucoup, monsieur Crisogonos, madame Delvaux. Mulțumesc foarte mult, domnule Crisogonos, doamna Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, who cannot attend this meeting. Am să vorbesc în uh, numele uh, lui Evelyn, care nu poate fi prezentă pentru că a fost nevoie de ea în Austria. Dar să spune că este nevoie de fonduri suficiente pentru acest nou fond. Știm că misiunea FSE Plus este clar majorată prin comasarea mai multor fonduri, dar acest lucru duce la o reducere a finanțării de circa 10%, ceea ce este inacceptabil. De aceea solicităm mai multe fonduri pentru a combate uh, sărăcia, lipsa locurilor de muncă în rândul tinerilor, susținerea pregătirii profesionale și mai ales în domeniul digital, așa am discutat în această dimineață. Mai multe fonduri pentru eradicarea sărăciei în rândul copiilor. Acest lucru se poate face cu finanțare suficientă pentru garanția pentru minori. Și nu o să acceptăm niciun fel de reduceri de la inițiativa pentru internet. Raportorul SND se opune ferm alinierii cu recomandările specifice de țară din cadrul semestrului european, pentru că acest lucru ar duce la proiecte în dezavantajul lucrătorilor. Și, în fine, Evelyn solicită un accent mai mare pe dimensiunea de gen și egalitate de gen și principiile bugetării uh, de gen trebuie ferm ancorate și în cadrul acestui fond. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru că a citit observațiile colegei Regner. Domnul uh, raportor, aveți uh, ceva de adăugat? Nu, mulțumesc. O să ascult cu atenție propunerile și amendamentele tuturor membrilor pentru a găsi cât mai mult uh, consens pe acest dosar. Mulțumesc uh, și eu. Termenul uh, pentru amendamente este fixat pe 25 octombrie la prânz. Avem încă un anunț acum și poate că Eva, șefa secretariatului, îl va face. Mulțumesc, domnule președinte următoarea întrunire a Comisiei Jurii. O să avem atunci uh, o întâlnire comună cu uh, Comisia DV pentru programul pe justiție. La Strasburg vom avea o întâlnire de asemenea, dar data rămâne să fie precizată, iar reuniunea obișnuită din 19 în uh, noiembrie uh, următoarea întâlnire 19 de la ora 3 20 de dimineață până seara. Se pare că am epuizat uh, ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare și celor care sărbătoresc ca ziua de naștere la mulți ani.